Prezident David Sassoli. Domnule președinte David Sassoli, dragă Charles, dragă Ursula, dragi colegi, aș dori mai întâi să închin un omagiu profesioniștilor din sănătate care se luptă cu COVID-19 de săptămâni întregi. Vă mulțumește Europa întreagă și știu că bătălia e departe de a fi încheiată. Un omagiu de asemenea și celor care arată forța democrației noastre și capacitatea sa de a lua decizii dificile în situații în care răstoarnă viețile a mii de cetățeni. Avem nevoie de creativitate colectivă și de generozitate zi de zi. Trăim momente dificile, ele reprezintă un test pentru noi toți, iar alegerile pe care le facem acum vor determina pe termen lung modul nostru de viață. Vom construi lumea de după criză prin lecțiile pe care le vom trage de, din această criză. Mai întâi avem responsabilitatea de a trage toate învățămintele din criza sanitară. Nu vom face mai bine față dacă nu vom recunoaște că la începutul acestei crize neputința inițială a Comisiei și egoismul anumitor state membre au lăsat un gust amar cetățenilor europeni. Aici trebuie să acționăm dacă vrem să ne vindecăm nu numai de virus, ci și de egoismul care ne face neputincioși. Dacă trebuie să ne punem măști pe față pentru a ne proteja de virus, trebuie să lăsăm deoparte măștile care ne împiedică să recunoaștem greșelile pe care le-am făcut. Am putut constata fragilitatea sistemelor noastre de sănătate și am văzut cât de necesar e să construim sisteme mai rezistente. Misiunea Uniunii Europene este aceea de a încuraja ca pacienții să poată ajunge acolo unde paturi mai sunt libere. Solidaritatea și cooperarea spontane trebuie să fie structurate printr-un mecanism european de sănătate care să facă din Europa o, un, o Uniune mai bine pregătită pentru o eventuală viitoare criză. Uniunea Europeană trebuie să poată fi independentă atunci când va apărea următoarea criză. Tocmai de aceea încă de pe acum trebuie să ne gândim la instituirea unui astfel de mecanism de sănătate european. În al doilea rând, economia. Am folosit cu toții aceeași expresie. Tot ce este necesar trebuie făcut. Ei, să trecem și la fapte. Niciun stat membru nu poate ieși din această criză întărit de unul singur, indiferent de puterea sa sau de apartenența ori nu la zona euro. Nu trebuie să fim solitari, ci solidari de această dată. Am și spus-o atât statelor membre cât și Comisiei. Nu e momentul să mergem cu pași mici, să facem un pas hotărât, mare, cu un plan de relansare masiv, cum spunea doamna van der Leyen, uh, cu un plan Marshall nou, cu strategia pe care o avem și Green Deal, cu pactul ecologic. Avem deci această strategie, mai trebuie să fie pusă și în aplicare investiții, angaj, uh, angaj, uh, locuri de muncă, mici întreprinderi, locurile de muncă de mâine au nevoie de aceasta. Piața internă va trebui respectată cu regulile sale și va trebui consolidată. În al treilea rând, nu regimurile autoritare nu sunt mai bine echipate decât societățile noastre deschise, democratice, bazate pe libertate și respectul de către fiecare al regulilor colective. Dovada Disimularea și egoismul nu sunt antidoturi, ci otrăvuri. În sub niciun pretext, valorile democratice și libertățile individuale nu trebuie puse sub semnul întrebării și asta, asta trebuie înțeles de către toată lumea, inclusiv de Victor Orban. Trebuie să facem orice e necesar pentru consolidarea democrației și restabilirea statului de drept prin toate mijloacele posibile. Avem o întrebare care este între Europa de după criză? Cum va arăta ea? Un mamut cu picioare de lut sau, din potrivă, uh, o Europa agilă, robustă, care e prezentă acolo unde trebuie, întotdeauna? Nu trebuie să mai apară o criză pentru a înțelege că mâine uh, medici polonezi, români, uh, italieni sau suedezi nu se vor confrunta cu probleme legate de individualism și naționalism, ci de posibilitatea de a colabora, de a lucra împreună. Conferința privind viitorul Europei în acest context devine și mai relevantă. Deci, să profităm de această ocazie pentru a face un pic de ordine în casa noastră europeană și asta cu curaj, cu un pic de curaj, să construim o Europa mai puternică și democratică. Eh, această criză nu trebuie să fie o prilej de încă o luptă, ci să facem din ea o oportunitate de a combate autosuficiența, ipocrizia, eh, prejudecățile și să tragem învățămintele pozitive necesare din această criză pentru a construi lumea de mâine. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Cioloș. Domnul Campomenozi pentru grupul ID. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă președinte von der Leyen, domnule Michel, uh, domnule președinte Michel, vă mulțumesc. Sper că este ultima reuniune în care colegii noștri nu pot să vină în persoană la Bruxelles, pentru că este important, așa cum cerem și parlamentelor naționale și regionale să lucreze, este important ca și la Bruxelles activitatea să se desfășoare de plin pentru binele cetățenilor noștri. Eu vin din Liguria, din nord-vestul Italiei, uh, Lombardia este vecină cu uh, orașul din care vin eu. Fiecare dintre regiunile, acest, fiecare dintre regiunile afectate am cunoștințe rude care sunt în situații de suferință gravă sau chiar au plecat dintre noi. Poate nu știu unii, poate nu înțeleg frustrarea pe care o poate cineva simți atunci când trebuie să se confrunte de unul singur cu această situație de urgență, cu problema carantinei, fără sprijinul uh, celor apropiați, celor dragi, uh, poate se află o astfel de persoană pe un pat de spital fără niciun fel de rude. Sigur, drama nu este doar o dramă în sănătate, ci și o dramă economică pentru micile întreprinderi, pentru lucrătorii independenți, pentru angajați care vor să se reîntoarcă la muncă. Tocmai de aceea este necesar să se instituie proceduri standard, proceduri omogene, astfel încât sistemul de producție să se poată relua în condiții de siguranță, desigur în special pentru lucrători. Deci acest sistem de producție să redevină funcțional 100% cât mai curând. Problema este că dacă vom reuși să ieșim din această situație, în parte, asta va fi și datorită unui sistem de reguli de la nivel european, de la care va trebui totuși să facem derogări și tocmai de aceea trebuie să ne facem un examen de conștiință pentru a vedea că sistemul acesta de reguli este acela care a dus la situația în care Europa în ultimii ani să ajungă un continent în care să se înregistreze cea mai puțină creștere din lume. Bine, unele cauze, desigur, sunt de natură exogenă, dar sunt și alte tipuri de cauze. O criză comercială puternică, uh, o problemă speculativă ca acea de, aceea de acum câțiva ani. Deci, dintr-un motiv sau altul, am avut dificultăți foarte mari. Deci, după ce va trece această urgență sanitară, va trebui să reînnoim acest sistem de reguli care au eșuat. Pentru că vorbim de o Uniune Europeană care până de curând favoriza delocalizarea prin intermediul unor tratate comerciale care astăzi ne arată foarte clar că uh, noi nu mai producem anumite lucruri deloc. Vedem că unii președinți, cum este președintele Franței, spune că trebuie să revenim la autonomia productivă, nu numai în sectorul săn sănătății, ci și să ne gândim, de exemplu, la sectorul agricol și în multe alte, la multe alte sectoare. Apropo de cercetare acum, acum câteva zile președintele uh, Consiliului Cerce European al Cercetării a și-a dat demisia, arătând că nu poate lucra la nivel european în acest domeniu. Se vorbește foarte mult de cuvântul adevăr. Se tot încearcă să se ofere o perspectivă europeană, analizând lucrurile dintr-o perspectivă care este întotdeauna aceea a unei, uh, unui tip de comunicare menit să apere Comisia Europeană. Comisia aceasta este victima propriei, propria sa victimă și propria victima propriei comunicări pentru că a creat impresia că există un sistem, un buget care, bun, nu, nu că e inutil, dar un buget care nu va putea debloca decât foarte puține resurse. Trebuie mai întâi de toate ca statele membre să aibă libertatea de a-și institui propriile politici, pentru că s-a văzut că regulile europene nu funcționează și cu siguranță vom plăti consecințele sale. În curând se va desfășura și un Consiliu European foarte important, în care președintele Consiliului, eh, din, eh, primul ministru italian, va merge cu un mandat care este, de fapt, eh, rezultatul unei dezbateri foarte divizate privind mecanismul de stabilitate care a dus la o situație extrem de gravă. Eu sunt convins că Italia va reuși, dar nu sunt deloc convinsă că Uniunea Europeană va reuși să depășească această criză. Uniunea Europeană, It Italia va reuși, dar nu cred că o va face și Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Lambert. Filip. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, concetățeni, vreau să vă mă adresez dumneavoastră din hemiciclul Parlamentului European, acolo unde de obicei bate inima democrației europene, dar care astăzi bate mai încet, faptul care acesta demonstrează că suntem cu toții afectați de pandemie. Zilele pe care le trăim noi acum sunt pline de gravitate. Ne gândim mai întâi la zecile de mii de uh, victime ale virusului care, și la familiile lor, evident, care se confruntă cu condiții dificile din cauza izolării. Vrem să ne exprimăm recunoștința față de toți cei care zi de zi, cu riscul vieților și sănătății lor, îi ajută pe cei care sunt bolnavi, pe victime. Suntem alături de cei care, în ciuda pandemiei, își fac munca pentru a se asigura că vom continua să avem o societate funcțională. Europa face față unei crize cea mai proastă, cea mai grea de după cel de-al doilea război mondial și asta arată neajunsurile din sistemul nostru. Și s-a văzut la lumina zilei că până în prezent anumiți factori decidenți politic nu au vrut, vrut să vadă nimic, nu au vrut să priceapă nimic. De multe ori s-a spus că austeritatea ucide și că finanțarea din ce în ce mai redusă pentru sistemele de îngrijiri condamnă oameni. Și iată acum descoperim că mondializarea în scopul profitului, de fapt a vulnerabilizat societățile noastre. Unii descoperă că există inegalități sociale și că milioane de cetățeni europeani în mai puțin de o lună s-au aflat în situația de șomaș forțat, de sărăcie. Mulți nu mai au mijloace suficiente pentru a se hrăni și solicitările față de băncile alimentare, de donații alimentare, sunt din ce în ce mai mari din cauza crizei, unii își dau seama că cei care ieri, alaltă ieri, erau considerați la nivel statistic așa, la un oarecare risc de sărăcie, e bine, statisticile s-au schimbat. Avem uh, dificultăți la, pentru a avea acces la o locuință decentă, la un loc de muncă, la îngrijiri suficiente și uh, criza demonstrează faptul că există o adevărată precaritate aici în Europa. Iar cei care sunt acum invizibili nu pot fi uitați. Tocmai de aceea sunt deosebit de neliniștit, având în vedere consecințele acestei pandemii asupra societății noastre. Primul risc mai întâi. Cei mai fragili vor plăti din nou oalele sparte, deși nu au nicio răspundere. Mă gândesc la cei care trăiesc în locuințe foarte mici, care sunt abandonați pe stradă, fără domiciliu fix, cei care sunt solicitați de azil și sunt închiși la niște centre în condiții inumane la frontierele Europei. Mă gândesc la populația care este uh, din ce în ce mai fragilă din cauza conflictelor conflictelor, din cauza schimbărilor climatice, din cauza situațiilor de război și așa mai departe. Dacă răspunsul nostru colectiv față de pandemie e, seamănă cu ce am făcut în uh, cazul crizei financiare acum 10 ani, atunci pot să vă spun că tensiunile în societatea noastră vor exploda și vom, ne vom confrunta cu o situație gravă. Al doilea risc, democrația noastră să fie pusă la grea încercare și poate chiar suspendată, așa cum s-a întâmplat în Polonia. Faptul că Uh, uh, nu se va mai ține cont de justiție și presă independentă și acest lucru va afecta societățile noastre în numele securității. Vom avansa înspre state care vor supraveghea din ce în ce mai mult. Uh, Apoi, al treilea risc, pandemia va fi o ocazie de aur pentru cei care și-au construit uh, averi imense pentru a încerca să uh, le sporească și să contravină eforturilor noastre de a induce armonie în societățile noastre, armonie în societate, dar și față de mediu epuizarea resurselor nu va fi oprită de coronavirus. Relansarea economică, în așa fel încât să alimentăm din nou aceste dinamici, e bine, asta nu va face decât să acutizeze riscul presupus de virus. Apoi, al patrulea risc e un risc pentru democrație, un risc pentru proiectul european. În momentul în care pandemia a ajuns pe teritoriile noastre, au fost o serie de măsuri luate de statele membre în ceea ce privește exporturile de echipamente medicale și acest aceste măsuri au transmis un, un semnal foarte, foarte prost, chiar mortal. Unii continuă cu această atitudine și refuză o strategie colectivă față de pandemie și refuză să fie reutilizate și re-răspândite, redirijate aceste materiale de protecție. Dar noi suntem convinși că Uniunea Europeană împreună, în mod colectiv, are mijloacele necesare pentru a-și relansa economia cu condiția să ne mobilizăm în mod colectiv. Și dacă e să contractăm niște datorii, o vom face, dar o vom face cu toții împreună. Dacă e să lăsăm fiecare stat membru de unul singur și de izbeliște în fața acestei pandemii, atunci asta va submina întreaga Uniune Europeană. Și mă adresez acum lui Opcă Upscrat, ministru de finanțe în țările de jos și prietenilor săi patroni. Uh, vreau să vă le spun că și țara lor, ca și Finlanda, ca și Germania, ca și Austria și acele statele cu reputație sobră, sunt uh, beneficiari pentru a relansa economia europeană. Și vreau să le spun că solidaritatea economică este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru ca moneda unică și piața unică să continue. Și e scandalos faptul că astfel de responsabili politici olandezi spun că pot să ne da nouă lecții de disciplină bugetară în timp ce uh, atitudinea lor a privat alte state membre de anumite venituri fiscale la care aveau dreptul. Așa că am putea spune că acum situația e destul de sumbră, așa cum o descriu eu, dar mă cunoașteți. Știți, noi, uh, cei care iubim Europa, nu renunțăm în momentul în care, dintr-o dată, apare o situație de furtună. Uh, e adevărat că trebuie să facem față acestei crize pe care nu ne-am dorit-o, dar aceasta poate deschide noi orizonturi. Pot apărea situații neașteptate, dar adevărate oportunități am putea, spre exemplu, să rediscutăm situația patronilor uh, multinaționalelor, a celor care speculează în bursă, celor care își asumă, așa zisul, statut de investitor. Noi descoperim cât de importante sunt aceste lucruri pentru noi și anume munca tuturor celor care lucrează zilnic, cultivă pământul, produc, cei care ne permit uh, să avem o viață decentă, care strâng gunoaiele pe străzi. Aceste munci sunt importante. Ei sunt cei care ne vor permite pe viitor să ne deschidem orizonturile. O a doua victimă a pandemiei este faptul că uh, acea idee și anume că piața e garantul bunăstării generale. Asta era așa o ideologie până în prezent, dar acum adevărul este că apărarea interesului general începe prin cu apărarea vieții și ține de instituțiile democratice și de serviciile publice care trebuie să fie în slujba tuturor. Mai mult decât atât, coronavirus ar putea să aducă o lovitură fatală unora celor care cred că pot să stăpânească natura. De fapt, aceasta ne amintește că avem nevoie de ea, că depindem de ea. Așa că trebuie să devenim înțelepți și trebuie să cunoaștem regulile naturii și să le respectăm. O ultimă victimă a virusului ar putea să fie o obsesie aceasta mai mult, mai departe, mai sus care de fapt ne duce la o situație în care tot presăm lămâia, adică planeta, resursele noastre. Și să știți că până la urmă dimensiunea aceasta uh, globalizată, globală, nu e dimensiunea cea mai potrivită. Și profitul se obține în detrimentul capacității noastre de a face față unor șocuri. În același spirit, uh, gândiți-vă și la homo economicus, această reducere a ființei omenești la o mobilizare a sa doar pentru profit material imediat. Descoperim că viața, evident, necesită, viața decentă necesită un oarecare confort material, dar necesită și un spațiu pentru idei, pentru a putea să avem relații unii cu alții. Vreau să vă spun că pandemia reprezintă un moment de oprire brutală pentru toată planeta. Haideți să profităm de acest moment ca să analizăm drumul pe care societățile noastre vor trebui să meargă pe viitor. Din punctul nostru de vedere este irresponsabil doar să vrei așa să relansezi motorul pe același calapod, cam dinaintea virusului. Nu, trebuie să renunțăm la soluțiile simpliste. Spre exemplu, s-a văzut care este vulnerabilitatea societăților noastre. Uh, Uh, având în vedere situația de globalizare și mondializare. Dacă e să ne izolăm, asta nu înseamnă neapărat că vom avea cele mai multe șanse de succes. Trebuie să găsim un calea de mijloc între izolare și globalizare și să putem miza pe resursele teritoriilor noastre. Ceea ce trebuie noi să facem este să regândim felul în care funcționează societățile noastre. Iar busola trebuie să o reprezinte ideea de viață, o viață demnă pentru toată lumea și nu profitul. Iar pentru asta e nevoie de inteligență și de creativitate colectivă. Dincolo de lupta imediată față de această pandemie, noi trebuie să ne mobilizăm cu toți cei care astăzi deja au o nouă ma- manieră de a trăi, de a se deplasa, de a lucra. Trebuie să învățăm de la ei și trebuie să fim gata. Iar în concluzie aș putea spune că doresc să mă adresez șefilor de state și guverne reprezentați aici de către președintele Consiliului. Uh, aceștia se vor reîntâlni săptămâna viitoare, având în vedere pandemia și consecințele sale. Eu cred că acesta este, de fapt, și uh, motivul pentru care există Uniunea Europeană. Dacă nu suntem în stare să traversăm aceste momente cu solidaritate, având amploarea provocării, pe atunci ne putem pune întrebarea care mai e sensul Uniunii Europene. Evident că egoismele naționale vor reprezenta un adevărat adevărat naufragiu. Doar împreună vom regăsi un drum pentru un viitor comun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte Lambert. Revenim uh, la legătura la distanță. Domnule președinte Fito, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte Sassoli. Doresc să vă mulțumesc pentru această ocazie, pentru această posibilitate de a lua cuvântul și eu îmi doresc să pot reveni cât se poate de repede la prezența fizică în uh, clădirile Parlamentului. Și eu vreau să încep adresând un gând uh, zecilor de mii de victime care, din păcate, ajung tot mai mult în atenția noastră zi de zi din cauza situației dramatice pe care o trăim și eu vreau să scot în evidență activitatea excelentă, lăudabilă a medicilor, a personalului medical, a forțelor de ordine, tuturor acelora care ne permit să facem față acestei pandemii. Cred de asemenea că în această clipă E necesar uh, să vorbim nu doar despre ce ne dorim să se întâmple, ci să facem și câteva um, analize referitor la ce s-a întâmplat. Trebuie să spunem uh, cât se poate de clar că Europa a ajuns complet nepregătită la acest rol de coordonare, de coordonare pe care s-a văzut nevoită să-l asume. Anumite state uh, au dat dovadă de un comportament egoist uh, deosebit de grav când, de fapt, solidaritatea, cuvântul pe care l-am auzit repetat de atât de multe ori în această dimineață, ar fi trebuit să fie cel care uh, să fi predominat, ca și cum anumite țări ar fi fost singurele victime ale acestei pandemii. Cred că e un subiect la care va trebui să ne gândim. Uh, cu multă atenție, mai ales uh, dacă e să vorbim și de ce se va întâmpla în următoarele luni. După această tragedie sanitară, cred că este indispensabil să ne gândim la ce va trebui să pună în aplicare Europa la nivel economic pentru a evita că această tragedie să se traducă și într-o tragedie economică și să provoace o criză irreversibilă pentru Europa și pentru statele membre. Din acest punct de vedere, cred că am obligația aici uh, de a începe cu anumite premize indispensabile, și anume, în primul rând, continuarea raționamentului uh, anterior acestei crize ne gândim, de pildă, la negocierile purtate până acum, dar și la comportamentul uh, care a reieșit, uh, mai ales în urma negocierilor referitor la această rezoluție și pe care grupul nostru îl critică. Cred că trebuie să putem uh, cere activarea articolului 7 Uh, îmi cer scuze, a cere activarea articolului 7 referitor la guvernul maghiar și polonez, mi se pare uh, complet uh, pe lângă acest uh, subiect de actualitate pe care îl discutăm la ora actuală. Soluțiile economice, acestea vor trebui să fie clare, concrete, pentru a putea oferi un răspuns la cetățenii și la întreprinderile noastre, pentru a ajuta sectoarele cele mai grav afectate. Mă gândesc la turism, de pildă, la transporturi, agricultura, sectorul um, artizanatului sectoare care au nevoie de măsuri clare și care au văzut anumite măsuri, mă gândesc aici la inițiativa SUR, la inițiativa uh, Băncii Europene de Investiții, însă există în continuare multe obstacole birocratice și trebuie să ne gândim uh, la măsuri care să vină de la bugetul european. Am văzut cum s-au promovat anumite idei uh, deja dezbătute în discuțiile din lunile anterioare uh, la ora actuală nu ne putem închipui să continuăm să discutăm despre programele menționate în trecut, precum Pactul Ecologic European. Având în vedere contextul, contextul actual, cred că trebuie să revizuim deciziile care se vor lua referitor la continuarea acestei inițiative. În același timp, cred că trebuie să luăm um, să putem oferi răspunsuri clare, eficace, cu instrumente care să-i permite Europei un răspuns solidar. Cred că Asta așteaptă realmente cetățenii de la noi și acesta va fi contribuția pe care grupul nostru o va aduce la această dezbatere și această discuție. Vă mulțumesc, domnule Fito, doamnă președinte. Obri, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. European, cum... Dragi colegi, în numele grupului nostru aș vrea să exprim un gând pentru victime, pentru cei care îi îngrijesc bolnavii, cei care sunt în linia întâi, în speranța că vom ieși cât mai rapid din această criză economică și sanitară care afectează întreaga lume. Statele membre au nevoie de o asistență colectivă și dezinteresată. O planificare comună în domeniul sănătății este indispensabilă pentru a ne apăra cu toții. Asta știm, însă să spunem lucrurilor pe nume. Asta nu va rămâne decât o dorință pioasă atâta timp cât Parlamentul European nu va face altceva decât să contemple aproape paralizată uh, um, discuția din Consiliul European. Trebuie să mergem mai departe de atât. Trebuie să analizăm și cauzele acestor uh, dezastre. În rezoluția aceasta comună supusă nouă votului astăzi nu se vorbește nicăieri de responsabilitatea tăierilor sanitare în sistemele noastre de sănătate publică. Cum să vorbim de criză în domeniul sănătății fără a cita acel sumbru uh, bilanț al austerității? morți în număr foarte mare, număr de, uh, un număr foarte mare de paturi care a dispărut în doar câțiva ani. Uh, în uh, spitalele noastre. Austeritatea, dragi colegi, miroase urât. Și să putem noi să închidem ochii între 2011 și 2018, Comisia Europeană a uh, recomandat statelor membre să-și reducă cheltuielile de sănătate. Guvernele liberale din Uniunea Europeană n-aveau nevoie de astfel de justificări de alminter pentru a justifica în vreun fel uh, tăierile acestea. Asta a dus la situația din prezent. Prin urmare, este de datoria noastră de a ne uh, exprima clar refuzul față de orice fel de condiții de austeritate pentru a beneficia de un mecanism cum este mecanismul european de stabilitate. Uh, Poporul său moare, dar Italia nu știe dacă să accepte sau nu cadourile otrăvite ale Uniunii Europene. Iată la ce duce o astfel de atitudine. Mie mi-e jenă pentru că ne aflăm în fața sau impunem italienilor o astfel de dilemă imposibilă. Să cedeze sau să se scufunde datoria publică e utilizată de uh, guvernele liberale ca o sabia lui Damocles uh, care uh, amenință popoarele europene. Ați auzit uh, cântecerul acesta pe care îl spun, uh, îl rostesc mereu uh, sindicatele și patronatele. Criza costă scump, trebuie să, va trebui să muncim mai mult și așa mai departe. Nici nu e nevoie să asculți cântecerul ăsta până la refren, pentru că deja știi despre ce este vorba. Îl cunoaștem cu toții. Popoarele vor fi acelea care vor plăti această criză, mai ales cei mai săraci, care sunt și cei mai afectați. Deci, tot lor li se cer sacrificii. Ca și când drepturile sociale și austeritatea, uh, încălcarea drepturilor sociale și austeritatea ar fi singura cale posibilă, inexorabilă, de neocolit, condamnându-ne să strângem cureaua încă noi și noi decenii. Trebuie oare să rămânem prizonieri acestei logice? ar trebui să ne aducem aminte de, uh, de spusele lui Albert Camus. Ceea ce mă interesează în prezent este să scap de această uh, mecanică și să vedem dacă inevitabilul acesta uh, cunoaște și o ieșire. Multinaționalele, cei care practică evaziunea fiscală, trebuie combătuți. Uh, și apoi trebuie revizuită politica noastră monetară pentru a evita recursul la austeritate. De ce să împiedicăm Banca Centrală Europeană să financeze direct statele membre, așa cum anunța mai devreme, mai recent, Banca Angliei? De ce să nu acceptăm o ștergere treptată a datoriilor de pe urma crizei, așa cum s-a mai întâmplat în istoria continentului nostru? E momentul, dragi colegi, să spargem toate aceste tabuuri. E singurul mod pentru a ieși din această epidemie și pentru a putea face față mâine și altor provocări, provocările climatice. Însă, din păcate, dumneavoastră prefer, preferați să ignorați aceste soluții posibile. Un parlament puternic ar trebui să le dezbată, nu să le îndepărteze din dezbatere. Să nu fim doar un spectator paralizat, ci să avem curajul de a uh, răsturna vechile dogme care ne-au dus la această catastrofă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Obrie. Urmează domnul Gângăși. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc doamnei von der Leyen și domnului Michel pentru prezență și pentru leadership-ul de care dau dovadă în această situație dificilă. Dar în vremuri de criză ne dăm seama cât de limitată e posibilitatea de acțiune a instituțiilor noastre. Ambii v-ați referit la viitorul Uniunii Europene și viitorul acesta va depinde de felul în care vom gestiona criza. Din păcate, Uniunea Europeană nu prea are așa uh, Uh, experiență ilustră în materie de gestionare a crizelor. În 2008, criza financiară a avut loc și a avut efecte de durată și una Europeană a cam dat-o de izbeliște atunci cu, și, și am avut uh, uh, consecințe devastatoare, mai ales în zona periferică a Uniunii Europene. Apoi, criza migrației Uh, gestiunea acestei crize a fost un adevărat dezastru cu efecte de durată pe care le mai simțim și în momentul de față. Nu putem decât să sperăm că gestionarea coronei virusului va fi mult mai diferită. Domnule Michel a spus că există o presiune din partea cetățenilor pentru a reforma instituțiile noastre. Aveți dreptate. În momentul acesta de criză, reforma instituțiilor este necesară. Pentru că dacă nu, atunci niciun fel de altă reformă nu va mai fi făcută și cetățenii europeni vor spune uh, pe bună dreptate că se face apel așa la soluții uh, care par mai simple, mai clare, dar nu sunt eficiente. Deci, uh, dacă nu ne vom adapta, atunci ne vom confrunta cu consecințe, așa că trebuie să fim atenți. Perioada de după COVID trebuie să se bizuie pe cooperare, pe principiul solidarității, așa cum s-a spus de nenumărate ori astăzi, dar și pe subsidiaritate. Principiul subsidiarității, ceea ce înseamnă că anumite lucruri trebuie făcute cât mai mult cu putință la nivel local și cu siguranță că există anumite aspecte la, față de care statele, națiune pot să fie mai eficiente. Și uh, e adevărat că sunt multe subiecte pentru care va fi nevoie de cooperare, dar cooperarea se poate face la nivel regional, național, global. E clar că reforma instituțiilor reducerilor este ceva necesar, iar ceea ce facem noi acum va trebui să ne pregătească cu toții pentru viitor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gheunghiu, și urmează acum doamna De Lange, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima oară când am luat cuvântul în această sală, am vorbit despre eroi adevărați ai acestei crize, precum sora mea, asistent ortopedic, care în mod normal s-ar ocupa de genunchiul sau de șoldul dumneavoastră, dar care s-a oferit voluntar într-un raion care se ocupă de pacienții corona într-un spital din Maastricht și a văzut cu ei ce se întâmplă cu acest virus, oameni care mor singuri, oameni care nu pot vorbi cu cei dragi și medici, asistente, um, profesioniști pregătiți pentru a salva vieți care văd cum oamenii pierd sub ochii lor. Consiliul a plecat, de fapt, de la această dezbatere. Sora mea nu are nevoie acum de o dezbatere teoretică despre piața unică. Nu mă înțelegeți greșit, piața unică trebuie să fie în centrul redresării noastre economice după această criză. Așa, același lucru și pentru investiții considerabile a folosit bugetul nostru ca instrument real pentru solidaritate, nu mă înțelegeți greșit, însă sora mea are nevoie acum de măști. Are nevoie de echipament individual de protecție, are nevoie de o Europa cu un suflet care să poată să răspundă la nevoile cetățenilor și care se arată că nu vom mai fi niciodată la fel de dependenți precum suntem acum de alte colțuri ale globului când vine vorba de producția de medicamente și echipamente de protecție. Are nevoie de solidaritate în practică și mă gândesc la pacienții uh, de la terapia intensivă care au fost uh, duși din țările de jos în Germania, de pildă. N-are nevoie de imaginile acelora care uh, sprijină Rusia, arătând cum Italia beneficiază de mai mult sprijin din partea Rusiei decât din partea Uniunii Europene Europene. Nu e adevărat și trebuie să contrazicem aceste afirmații. Sora mea are nevoie, în ultimul rând, de o Europa care învață din greșelile sale și s-au făcut greșeli în ce privește adoptarea măsurilor împotriva crizei corona. O țară făcea un lucru, o țara vecină altceva. Și um, de pildă, Comisia dorea să propună unitate în ce privește strategia de ieșire din uh, această restricție. Statele membre doresc să adopte măsuri individuale. Eu îi spun Comisiei foarte bine, arătați surori, mele că Europa poate învăța din aceste greșeli, fiți mai buni și răspundeți la nevoile cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă de Langă. Are acum cuvântul domnul Benifei, un minut și jumătate. Presidiu. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm măsurile care s-au luat până în prezent pentru a combate coronavirus. Trebuie însă să ridicăm gradul de ambiție, trebuie să oferim tuturor cetățenilor beneficii tangibile, mai ales uh, cetățenilor celor mai vulnerabili în această criză, femeilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități. Pentru asta e necesară mobilizarea fondului pentru cei mai defavorizați angajați, esențial în următoarele luni și care va necesita din bugetul următor resurse suplimentare. Bugetele naționale prevăd un PIB european mai scăzut cu 7%. E nevoie de un plan extraordinar al Băncii Europene de Investiții sau uh, uh, acel instrument uh, pentru susținerea veniturilor și locurilor de muncă. Prioritară rămâne însă stabilirea unui plan economic de redresare cât mai amplu. E nevoie de o dezbatere privind un, o propunere de a crea o nouă linie de credit fără condiționalități. Fiecare țară va trebui să analizeze dacă să folosească instrumentul acesta sau nu, dar el trebuie să fie cât se poate de îndestulător. Mă bucură așadar faptul că Parlamentul prezentă, prezintă astăzi o rezoluție privind niște obligațiuni de redresare la nivel comunitar, obligațiuni comune. Această inițiativă nu va putea fi ignorată de Consiliul European din 23 aprilie. Nu e vorba de solidaritatea doar cu anumite țări, ci de a păstra pentru generațiile viitoare întregul model politic și social al Uniunii Europene. Să nu pierdem timp, pentru că nu mai avem timp. Doamna președinte von der Leyen uh, vorbea despre Altiero Spinelli. Trebuie să fim, nu doar, nu doar să o cităm istoria aceasta, nu să-i cităm pe înaintașii noștri doar, ci să fim la înălțimea lor. O, vă spun tuturor să nu mai pierdem timp Majoritatea cetățenilor europeni ne cer acum să fim în sfârșit la înălțimea provocării și cred că au dreptate să nu îi dezamăgim. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Benifei. Are acum cuvântul domnul Sejune. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să cred că textele pe care le vom vota astăzi vor fi cele mai importante din întregul mandat. De ce? Pentru că sunt convins că această rezoluție, de fapt, provine de la popoarele europene și că în această situație de criză teribilă am reușit, prin acest text, să apărăm interesul general european. Textul acesta nu e nici latin, nici nordic, nici din est, nici din vest, nu e proprietatea niciuneia din familiile politice, e pur și simplu un text pentru cei care lucrează în domeniul sănătății din Ber- în Bergamo, în oricare alt oraș, în oricare altă parte a Europei, pentru cei care uh, conduc autobuze, care sunt șoferi, care lucrează în supermarketuri Vrem să le spunem că vrem să le punem la dispoziție aceste măști de protecție. E un text în favoarea IMM-urilor, pentru că cere mai mulți bani băncii europene de investiții pentru ei. E pen, un text și pentru cei care sunt profund democrați în uh, Europa. Apărăm statul de drept în Ungaria. E un text pentru toată lumea, pentru olandezi, pentru slovaci, pentru italieni, pentru toți cei care vor să intre pe piața muncii în următorii 3 până la 5 ani, pe care vrem să-i protejăm învățăm încă de pe acum și vrem să investim împreună, să investim împreună, să re, uh, uh, a, luăm la oaltă toate aceste datorii, să uh, le putem gestiona împreună. E adevărat că de obicei hemiciclul acesta este mereu plin și este plin și de speranță pentru europeni. Și noi reprezentăm întreaga Europa. Suntem europeni aleși de către europeni și am reușit, iată, să ajungem la un acord. Avem un acord Acum, evident, nu putem anticipa ce va fi votat ulterior, dar acordul există. Și atunci întrebarea este cum de apare Uniunea Europeană atât de dezbinată? Consiliul European pare să se afle așa un, un, într-un fel de contracurent cu opinia publică, uh, care este de acord cu principiile ce stau la baza acestui text. Așa că mesajul meu se adresează mai degrabă membrilor Consiliului European. Doamnelor și domnilor șefi de state și de guverne, Vroiați un acord? Păi nu căutați mai mult decât atât. Îl avem, uitați-l, aici e. Și întrunește toate ambițiile. Reprezintă chintesența dorinței popoarelor europene, o eficiență a democrației și a valorilor sale. Așa că ascultați Parlamentul, ascultați pe cetățeni, ascultați pe europarlamentari. Noi nu ne-am comportat drept uh, uh, politicieni aparținând unor grupuri politice. Nu, ne-am asumat răspunderea. Așa că acum este rândul dumneavoastră să vă asumați răspunderea și să fiți la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sejurne. Urmează domnul Mariani. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește criza sanitară, lipsa de pregătire e ucigașă. Nu mai e vorba acum de a denunța naționalismele și populismele. Uniunea Europeană a dovedit de la începutul crizei lipsa de pregătire și indecizie. A te spune pe mâini nu e de ajuns, e insuficient, având în vedere că sistemele noastre de sănătate sunt uh, crucificate și economia e la pământ. Când economiile noastre sunt afectate de coronavirus, există o alternativă. Mitul sau fantasma mitul uh, ne aduce în imaginarul colectiv. Fantasmele distrag atenția popoarelor, îndreptându le înspre vise și ori istoria europeană e plină de treziri brutale. În Franța, guvernul propune un buget pentru securitatea socială în uh, permanentă scădere și în 2020 uh, 4,2 miliarde de euro, din care 1 miliard pentru cheltuielile pentru spitale. Cele 3 miliarde de euro pe care Uniunea Europeană le propune pentru statele membre nu vor compensa în niciun fel uh, pierderile pe care le-au înregistrat în ultimii ani. Danemarca propune propria strategie de ieșire din carantină, Comisia dorește de îndată să propune un plan unitar, nu pentru a combate coronavirus, ci pentru a uh, pune în pericol credibilitatea națiunilor. Comisia protest, protestează um, în fața deciziei Germaniei, uh, promovând uh, libera circulație mai degrabă decât de a proteja vieți. Comisia are obligația de a suspenda toate regulamentele pentru care agrava recesiunea ce urmărește de fapt uh, o arhitectură financiară pe care ar trebui să o eliminăm la fiecare criză? Comisia Europeană pro, uh, profită de pe urma dezamăgirii popoarelor pentru a-și continua agenda ideologică. De pildă, aderarea Macedoniei uh, și a Albaniei la Uniunea Europeană, făcând presiuni pentru a majora contribuția la bugetul european. Popoarele vor trage singure concluziile. IMM-urile își uh, vor aminti că nu pot beneficia de un acces privilegiat la piețele din regiunile lor din cauza regulilor europene. Întreprinderile nu își vor putea adapta politica de personal ci își vor aminti de sprijinul, între ghilimele, pe care l-au primit de la Uniunea Europeană. Acest liber schimb neînfrinat pe care l-au promovat drept profitabil. Mecanismul de solidaritate nu-i uh, nu-i poate ajuta pentru că Uniunea Europeană știe că de fapt uh, poporul știe că de fapt uh, administrația de la Bruxelles e cea care decide. Migrația nu se va stăvili în urma crizei. Serviciul de acțiune externă se dovedește a fi ineficient în Libia și în Turcia, de unde mâine vor veni noi migranții ai coronavirus. Antigona, știți, a fost a acceptat uh, să fie condamnată la moarte mai degrabă decât de a accepta dictatele arbitrare și uh, Sofocle a pus în gura următoarele cuvinte nu voi recunoaște drept prieteni cei care nu au cuvânt și Uniunea Europeană ar trebui să se gândească foarte bine la ce va face pe viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Mariani. Urmează pentru un minut și jumătate, domnul Zambaschi. Comisar, colegi. În primul Mulțumesc, uh, domnule președinte, Domnule comisar, stimați colegi, nimeni nu a condamnat așa cum se cuvenea China pentru că n-a spus adevărul, Așa cum s-a întâmplat și uh, cu Uniunea Sovietică pe timpul catastrofei de la Cernobâl, care a dus și aceea la multe morți, la multe mii de morți în Uniunea Europeană. În al doilea rând, au fost întârzieri, domnule președinte, întârzieri din ca în întâr- închiderea frontierelor. Apoi, dragă Charles Michel, ar trebui să-ți fie rușine și cred că și este că astăzi, în mijlocul acestei crize, te ocupi de decizia privind pachetul pentru mobilitate. Să ne gândim la sutele de mii de șoferi din Europa de Est, bulgari, cehi și alții, care salvează vieți omenești în vestul Europei. Acum, nu te... A, a, acum nu le mai pasă, nu vă mai pasă de faptul că dorm în uh, cabinele uh, camioanelor, nu vă mai pasă de cât de mult lucrează versus cât de mult se odihnesc și mâine o să-i uh, dați afară. Asta este ipocrizie. Noi, conservatorii europeni, nu vom accepta această poziție și această declarație. În prezent avem nevoie de măsuri economice rezonabile, ori textul care ni se propune este o fantezie. Dacă nu vom lua măsuri și măsuri raționale și rezonabile, acest coronavirus... Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Ciambațchi, urmează domnul Botenga pentru două minute. Mulțumesc, mulțumesc Comisiei Europene, mulțumesc domnului Michel din partea Consiliului. Ca de obicei, ni se spune că soluția înseamnă mai multă piață. Dar să știți că astăzi noi ne aflăm în fața unui neajuns colosal din partea pieței și nu mă refer doar la penurii de maști sau de aparate respiratorii, nu, mă refer la medicamente, la vaccine slachtoffers hadden waarschijnlijk kunnen vermeden worden. Want dit is niet de Acestea au contribuit la un număr foarte mare de victime și nu e pentru prima dată când ne aflăm cu astfel, ne confruntăm cu astfel de uh, situație. Știam că în astfel de situații ar fi nevoie de măști. Îl știam asta dinainte, dar până la urmă e vorba de bani. Multinaționalele au preferat să investească în cu totul altceva în uh, lucruri mult mai profitabile. E foarte cinic. Evident că acum toată lumea își dorește un tratament. Și iată că acum marile laboratoare farmaceutice, gata, vor să pună gheara pe asta și să obțină o exclusivitate pentru a vinde produsele lor oamenilor, pentru că au priceput că e vorba de bani grei. Ori, din punctul meu de vedere, e foarte clar nu trebuie să existe profit de pe urma pandemiei și nu putem să lăsăm să se întâmple acest lucru. Întrebarea este de ce vrem să modificăm uh, sistemele de protecție și de sănătate. Uh, de ce nu Vrem să le reformăm cât mai repede, nu mai putem aștepta. Trebuie să avem un sistem de licențe la nivel european care să ne permită să obținem acest lucru, să avem un, uh, un sistem de autorizare uh, generalizat și să contracarăm astfel uh, atitudinea firmelor multinaționale care nu-și văd decât propriul interes. Trebuie să schimbăm acest lucru și trebuie să ne punem întrebarea. Vrem să fim alături de idealurile lui Nelson Mandela sau alături de dorința de profit a acestor multinaționale? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Botenga. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Comini Oliveres. Vă mulțumesc, domnule președinte. Când am luat pentru ultima oară cuvântul în această sală în limba italiană, nu știam că în curând voi avea un nou motiv um, de a repeta această acțiune. A vorbi astăzi în limba italiană e o ocazie de a exprima apropierea față de poporul italian care a fost atât de grav afectat de această pandemie și care este privit drept simbol pentru toate țările europene. Tocmai ca Italia și Catalunia este grav afectată de coronavirus. Astăzi ar fi un, o zi de a ne exprima solidaritate în toate limbile Uniunii Europene, pentru că această criză sanitară, economică și socială de asemenea ne amenință toate țările. Astăzi, mai mult ca oricând, Uniunea Europeană trebuie să se prezinte drept societate unică și astăzi este o zi potrivită pentru a ne exprima solidaritatea mea și a colegilor mei, eurodeputați Carles Puigdemont și Carla Ponsati, împreună cu societatea spaniolă, să ne Exprimăm solidaritatea și suferința pentru miile de victime pe care le-a provocat această pandemie, mai ales în uh, regiunea Madrid și La Rioja. Avem nevoie de instrumente mai puternice pentru a combate principalele dimensiuni, pentru a ajuta principalele dimensiuni ale acestei crize, cea sanitară și economică. Avem nevoie de a crea un fond finanțat prin intermediul obligațiunilor de reconstrucție și care să fie sprijinit de bugetul european. E nevoie de promovarea acelor inițiative în domeniul sănătății și alte inițiative care să ne permită să reducem semnificativ timpul necesar la ora actuală pentru a găsi un vaccin eficace pentru a lupta împotriva acestei pandemii și pandemiilor viitoare. Vom reuși să atingem acest obiectiv prin intermediul unei cooperări uh, sporite la nivel internațional. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule coleg Comini Olivera. Urmează domnul Mureșan, două minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Experiența ultimelor două luni ne arată că nicio națiune de una singură nu se poate lupta cu acest virus. Răspunsul nostru trebuie să facă diferența pe teren și am reușit ca solidaritatea să ne permită să-i ajutăm pe cei în nevoie. Acum trei săptămâni, aici în această aulă, am reușit ca 37 de milioane de euro să fie folosiți pentru a se lupta cu corona. Și astăzi se îi se cere doamnei comis, președintea comisiei să se facă mai mult. Spun că trebuie să se folosească toate rezervele neutilizate din bugetul până în 2020 pentru combaterea coronavirus și astăzi Exact asta propune Comisia Europeană, și anume să se aloce peste 30 de miliarde de euro pentru persoanele în nevoie. Trebuie să aprobăm această propunere cât mai rapid ca ea să devină lege și să ajungă la cei în nevoie, la pacienți, la medici, la spitale. Eu însă spun că e nevoie de și mai mult. Acesta e doar începutul și va trebui deja să facem planuri pentru viitor, dragi colegi. Europa trebuie să ajute acolo unde e nevoie mai mare, și anume în spitale. Am văzut țări, regiuni, orașe care n-au putut putut, n-au avut posibilitatea să salveze viața cetățenilor lor. Oamenii își îndreaptă ochii spre noi, așteptând de la noi soluții și eu spun că am un plan și am o propunere. Haideți să creăm un fond de solidaritate sanitară europeană prin din care să se investească în spitalele de care au nevoie de fonduri în toate colțurile Europei. Un fond de 50 de miliarde de euro care să ducă la îmbunătățirea situației spitalelor în toate colțurile Europei, asigurându-ne că oriunde trăiești în Uniunea Europeană, dacă ești cetățeanul Uniunii Europene, poți să beneficiezi de mm, îngrijiri bune de sănătate. Mă veți întreba dacă sunt bani. Sigur că sunt. Trebuie ca banii să fie alocați acolo unde este cu adevărat nevoie și anume la, pentru salvarea vieților cetățenilor. Grupul meu propune să uh, a, salutăm această rezoluție și să ne unim în spatele acestui proiect cu toții, să avem un Parlament European al, 2020, al anului 2020 care să rămână în istorie pentru crearea unui fond european care uh, ajută la salvarea vieților omenești. Mulțumesc! Mureșan. Vă mulțumesc, domnule Mureșan. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Moreno Sanchez. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere această criză foarte gravă, Uniunea Europeană nu poate veni cu un răspuns uh, timid. Nu mai putem să ne bizuim pe dogme economice. Având în vedere provocarea istorică, Europa trebuie să acționeze cu curaj politic, cu inovație, cu solidaritate pentru a depăși aceste dificultăți sociale și economice fără a lăsa pe nimeni în urmă. Ave, e vorba de un proiect al nostru comun. Uh, destinul nostru comun riscă să fie pus uh, sub semnul întrebării dacă nu acționăm. Europa a acționat, dar nu suficient. Avem nevoie de un plan uh, de recuperare economică, de reconstruire, un fel fel de plan Marshall european pentru Europa. Exact așa cum a propus președintele Sanchez. Un plan care să cuprindă eurobonduri uh, și diferite alte instrumente financiare care să exprime solidaritatea. Noi din hemiciclu trebuie să transmitem un mesaj de solidaritate tuturor cetățenilor, să adoptăm o primă rută, foaie de drum, o primă foaie de parcurs și care să fie însoțită de măsuri bugetare care să fie la înălțimea nevoilor sanitare, economice și sociale din partea cetățenilor. Mă gândesc mai ales la categoriile cele mai vulnerabile și cred că va fi întotdeauna în interesul nostru comun, general, să utilizăm toate instrumentele financiare de care dispunem uh, și care sunt prevăzute în tratate și trebuie să facem asta apărând statul de drept, democrația și drepturile fundamentale. Iar uh, recuperarea economică prin agenda digitală, prin pactul ecologic, prin relansarea sectoarelor turistice, de pescuit, industria și sectorul cultural, asta se poate face. Tocmai de aceea, domnule președinte, Parlamentul nostru trebuie să participe din plin la elaborarea acestui plan de redresare și se întrerupe microfonul. Vă mulțumesc. Referitor președintele întrerupe microfonul domnului Moreno Sanchez. Domnule Moreno Sanchez, ați avut uh, un minut și jumătate la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a întrerupt microfonul vorbitorului. Îmi cer scuze, nu v-am dat cuvântul. Ați avut cuvântul pentru un minut și jumătate și ați depășit, ați vorbit deja două minute. E vorba de respect față de ceilalți colegi, față de publicul din afara Parlamentului de, pentru ca acesta să poată asculta de asemenea comentariile comisiei la sfârșitul dezbaterii. Are acum cuvântul doamna Ris, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. COVID-19 a scos în evidență laturile mai puțin bune, dar și cele mai bune ale naturii umane. Printre angajamente printre laturile și aspectele pozitive se numără implicarea și angajamentul uh, personalului din uh, sectorul medical, dar nu numai antreprenorii care și-au modificat lanțul de producție, uh, aceia care s-au transformat în um, um în aceea care costă uh, măști uh, și cei care se întreabă ce face Europa. Europa nu stă pe loc, uh, pact de stabilitate, intervenții urgente, Parametrul în această dimineață cere mai mult, e adevărat. Lansăm un nou, împrum, un nou împrumut, obligațiuni solidare, acele corona bonuri. În ce privește domeniul sanitar există numeroase întrebări și nu e de ajuns să ne ascundem în spatele limitele, limitelor uh, tratatelor. Ce a făcut Centrul European pentru prevenirea și controlul bolilor? De ce nu a intervenit? De ce nu s-a activat mecanismul de ajutor urgent uh, în interiorul teritoriilor noastre pentru a ajuta spitalele din Bergamo, de la Mulus? Ce s-a făcut uh, cu mecanismul de protecție civilă? Avem avem în mijloacele, însă ne-a lipsit îndrăzneala până acum. Și vă rog, permiteți-mi să termin pentru că este esențial. Vreau să vorbesc de persoanele în vârstă, cei care uh, duc cea mai grea povară în această criză, un deces din trei în Franța, unul din două în Belgia, țara mea, e o situație tragică. Vreau să spun acest lucru și doamnei von der Leyen, dar nu e în uh, sală, a condamna persoanele în vârstă la luni lungi de, la luni îndelungate de izolare nu e soluția potrivită. Eu știu că persoanele în vârstă mor uh, și de tristețe și singurătate, cât și din cauza bolii. Este uh, vorba de persoanele uitate de politica noastră europeană și trebuie să le acordăm o mână de ajutor cât mai repede. Vă mulțumesc, doamnă Ris. Are cuvântul Deman, domnul Deman, pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se prăbușește. În ianuarie s-a aflat că în China a apărut un virus ucigaș. Nu s-a luat nicio măsură însă atunci în Uniunea Europeană, nici Consiliul, nici Parlamentul, nici Comisia, deși știau. Frontierele Schengen au rămas deschise larg până pe 18 martie. nu s-au avut în vedere protejarea sectoarelor noastre economice, nu s-au efectuat, nu s-au exercitat suficientă presiune pentru a se închide piețele acelea umede, piețele de animale din China.